It's six minutes past nine. Good morning. Stimați colegi, bună dimineața. Este 9 și 6 minute. Avem uh, foarte multe voturi pe ordinea de zi. Așa că aș sugera să trecem la vot. Votul va dura cam o oră. Trecem la punctul 17 descărcarea de gestiune 2017, bugetul general al UE, Serviciul European de Acțiune Externă, raportor Nina Gil. Nina nu e aici. Alt coleg, dacă dorește să intervină, dacă nu trecem direct la vot. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Numărul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm electronic la 20. Deschidem votul. Votul s-a închis. Respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la votul electronic pe proiectul de aviz în forma modificată. Votăm electronic. și două de persoane prezente, 51 au participat, închidem votul. Se adoptă cu 44 de voturi pentru 6 împotrivă. Trecem la punctul 18, descărcarea de gestiune 2017, bugetul general Comisia Europeană, raportoare tot Nina Ghil. Nu dorește nimeni să intervină, trecem direct la vot. Amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11, pentru, împotrivă, abține, respins. 12 pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm la 18, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Acum trecem la 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm la 20. Deschidem votul. Închidem votul acum. Se adoptă. Vot electronic pe proiectul de aviz în formă modificată. Votul s-a deschis. Două voturi lipsesc. Unul. Închidem votul acum. Se adoptă cu 41 la 3. 19. Acordul UE Mediterranean privind relația cu Egiptul, care ține cont de aderarea Croației la Uniunea Europeană. Raportor, da, Mănescu nu este Putem trece direct la vot. Vot electronic. Deschidem votul. Închidem acum. Se adoptă cu 48 la 1. 20. Acordul de cooperare cu Afganistanul. Am discutat ieri după amiază. Raportarea doamna Fotiga nu poate fi aici. Dorește Charles Stanock să spună ceva? Putem trece direct la vot atunci. Vot electronic. Votul s-a deschis.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 Colegi, mă, mă, mă derutați, mi s-a spus că inițial e un singur vot electronic, asta mi-a spus secretariatul. Votul s-a deschis. Vă rog să informați ce votăm. Întâi consimțământul, apoi rezoluția de însoțire So, can we now finally start the vote? Putem începe? S-a deschis votul. Un coleg lipsește, eu lipsesc, spune domnul președinte. Închidem votul 45 la 3. Andrei, mulțumesc. Și acum trecem la 21. Și trecem la vot și în acest caz rezoluția soțire privind Afganistanul. Începem cu compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 Nu. Scuze, spune domnul președinte. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm la 70. Deschidem votul. Închidem votul acum. Se adoptă. 71-72 caduce, 74 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 74, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri. 76, votăm 76, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 78. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 Second part in favor. Doar partea a doua pentru împotrivă abțineri respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă in favor, against abstentions adopted. 95 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 96 pentru, împotriva, abțineri, respins. 97 pentru, împotriva, abțineri, respins. 98 pentru, împotriva, abțineri, respins. 99 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 100 vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul acum. Se adoptă la limită. A doua parte, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 10, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 120. Pentru, împotrivă, abțineri respins. Să verificăm la 120. 120. Deschidem votul. Se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, 121, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 134, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 137. The vote is closed. Închidem votul, clar se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 123 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 124 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 125 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la 125, deschidem vot. Închidem votul. Respins. Trecem la 126 pentru împotrivă, abțineri, respins. 125 a fost respins și 126 trecem la 127 Schaffhauser pentru împotrivă abțineri respins. 128 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 227 caduc, 144 pentru, împotrivă, abține, verificăm la 144, s-a deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. Domnul Valero, 154 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotriva, abținere se adoptă. 119 caduc, compromisul 15 pentru, împotriva, abținere se adoptă. 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotriva, abțineri, respins. 159 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. A trecut 159, da. 160. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 161. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 17. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. DV8. Pentru împotrivă nu este caduc. Nu vă mai băgați. DV8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 175 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Okay, I'll slow down. No problem. Am să merg mai încet, spune domnul președinte. Trecem la DV1. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă? Se adoptă. DV5. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 22. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. DV3. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV10 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 10. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 182 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 183 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 184 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 191 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul domnului Frunzulică e caduc. Amendamentul e caduc, precizează domnul președinte. 192 pentru împotriva abțineri respins. 193 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 193. S-a deschis votul. Închidem votul. Respins. 194 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri. <clears throat> Verificăm 195, s-a deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri, respins seem to be more amendments than rocks in the desert of Afghanistan. Mai multe amendamente decât pietre în deșertul din Afganistan. 198 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 199 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 200 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la 200, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 202 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 203 pentru, împotrivă. Verificăm la 203, s-a deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abține, respins. 205 pentru, împotrivă, Abține. se adoptă. 206 pentru, împotrivă, Abține. se adoptă. 207 pentru, împotrivă, Abține. se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. 208 verificăm, s-a deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. 211 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV7 caduc, 213 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 213, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Trecem la 214 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 216 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 217 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 217, deschidem votul. Închidem votul, se adoptă. 218 pentru, împotrivă, abțineri, 218, verificăm la 218, s-a deschis votul. Închidem. Se adoptă. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 221 in favor. 2 de 1 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 221, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 2 de 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 de 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 2 de 4, deschidem votul. Închidem votul, se adoptă. 2 de 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de 6 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și la 226, s-a deschis votul. ți a închis votul. Se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 caduc. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la 2 de 9. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Detașat. Compromisul 24. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 9. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 10, deschidem votul. Închidem votul. Clar se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, nu, 16 caduc. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 Valero pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să terminăm 21, se adoptă. <clears throat> De la 22 la 45 s-a cerut vot în blog. Nu se poate.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 împotrivă, abțineri, rest. Verificăm 43, s-a deschis votul. Închidem votul, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la trimite. 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, Numărul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 5, domnule Valero. Închidem votul. Se adoptă 28 la 26, numărul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la votul electronic pe proiectul de aviz. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se adoptă cu 50 la 3. Come to item number 20. Trecem la punctul 22, acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre Uniunea Europeană și Republica Singapore. Uh, Raportor Antonio Lopez Isturiz White, doriți să interveniți? Nu e cazul? Atunci, haideți să trecem direct la vot. Vă spun din nou că întâi vom, vom vota doar consimțământul și de aceea s-a deschis acum votul electronic. Vote is closed. This has been adopted 50 S-a închis, se adoptă 50 la 3, 4 abțineri. Trecem acum la rezoluție cu privire la această decizie a Consiliului privind încheierea acordului de parteneriat și cooperare cu Singapore. Raportorul presupun că nu dorește să intervină nici acum, așa că putem să și trecem la vot. We start with 16. Începem cu 16 a domnului Butikofer pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm la 24. S-a deschis votul. Lipsesc două voturi. S-a închis votul. Se adoptă 29 la 25.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 Trimiteri 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru, împotriva abțineri se respinge, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru, împotriva abțineri. Să verificăm la 8. S-a închis votul, se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. paisprezece pentru, împotriva abțineri se respinge, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la vot electronic pe întregul raport astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 49 de voturi pentru 2 împotrivă 6 abțineri. Trecem la 24, recomandare către vicepreședinte înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de către Consiliu privind evaluarea acțiunilor SAE la 2 ani de la raportul PE referitor la comunicarea strategică UE pentru contracararea propagandei difuzate de părți terțe. Doamna Fotiga, raportorul, nu se află alături de noi. Am discutat subiectul ieri după amiază. Uh, Dorește cineva să intervină din partea doamnei raportor? Nu, atunci trecem la vot. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, 52 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 62 pentru împotriva abțineri se adoptă, 64 pentru împotriva Nu există 63, ani, e lista veche. Bine, atunci 63... Îmi cer scuze, Ramona, cum s-a putut întâmpla așa ceva. Cine e pentru amendamentul Mănescu? Pentru, împotrivă, abțineri, mare majoritate, uriașă majoritate. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm la 65, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 66 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 76 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 94 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 105 pentru, împotriva abțineri se respinge. 106 da, 106 Castaldo pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă,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 183 pentru, împotriva abțineri se respinge. 184 pentru, împotriva abțineri se respinge. 185 pentru, împotriva abțineri. Verificăm, verificăm la 185, s-a deschis votul. It's closed. It's been rejected. S-a închis votul, se respinge. Compromisul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. Tocmai am votat compromisul 18 și 19, iar acum Surpriză, ajungem la compromisul 20. Compromisul 20 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 215 pentru împotrivă abțineri verificăm la 215 s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul se respinge. 216 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, 231 pentru împotriva abțineri se respinge, 23 pentru împotriva abțineri se adoptă, 246 pentru împotriva abțineri se respinge, 24 pentru împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. 258 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 259 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 260 pentru, împotriva abțineri se respinge, 261 pentru, împotriva abțineri se respinge, 262 pentru, împotriva abțineri se respinge. Și trecem acum la trimiteri, compromisul întâi pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la votul electronic pe întregul raport. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 49 de voturi pentru 7 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportorului. Trecem atunci la punerea în aplicare a regulamentului SGP numărul 978 din 2012. Raportor e domnul Panzeri. Doriți să interveniți? Nu e cazul. Atunci putem să votăm. Compromisul 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru împotrivă, abțineri. Să verificăm la compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 38 la 2. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. La 27 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru împotrivă abțineri verificăm. S-a deschis votul la 34. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă abțineri, verificăm la 41, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 42 pentru, împotrivă abțineri, să verificăm la 42, cred că se respinge, dar să vedem. S-a închis votul. Se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 45 de asemenea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 56, multe abțineri aici. Se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 9. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trimiteri. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 3. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 4. Pentru împotriva abțineri verificăm la 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7. Urban Crespo pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm la 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la vot electronic pe întregul raport astfel modificat. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă 50 de voturi pentru 2 împotrivă, 6 abțineri. V-am promis că terminăm la 10, mai avem 7 minute până atunci. Am economisit aceste 7 minute din viața noastră. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru participare. So, colleagues, let's continue. Dragi colegi, haideți să continuăm. După voturi, putem trece la numărul 26 și anume informații cu privire la misiunea noastră în Irak și Oman înainte de Crăciun. Am petrecut două zile în Bagdad și două la Muscat și Informațiile vor fi prezentate în prezența domnului Ramon Blecoa, șeful delegației noastre în Irak. Fiți binevenit alături de noi. Astăzi uh, este în Bruxelles și va lua cuvântul puțin mai târziu pentru o scurtă intervenție. Domnule ambasador, vreau să vă mulțumesc pentru organizarea vizitei în Bagdad. Vizita în Bagdad a fost una de succes, a avut loc la momentul potrivit și importanța politică a fost una foarte mare. Delegația AFET a avut posibilitatea să aibă o serie de discuții cu conducerea irachiană și permiteți-mi să adaug că vorbim de cel mai înalt nivel posibil, printre altele cu președintele Irakului, primul ministru, ministrul de afaceri externe și uh, președintele Camerei Reprezentanților. O listă foarte impresionantă. Pe durata reuniunilor, și asta am reținut eu un principal din uh, această deplasare, uh, irachienii ne-au informat de intenția lor de a elimina intervențiile străine în politica lor, inclusiv externă, și uh, importanța consolidării puterii regionale a intervenit în discuție. Vizita a contribuit la consolidarea dimensiunii politice a parteneriatului UE-Irak, acordul de cooperare și sper că poporul irachian va reuși să ajungă la stabilitatea socioeconomică dorită. În ceea ce privește Oman, am avut de asemenea o vizită de succes, am avut uh, reuniuni cu președintele Consiliului Shura, Consiliul de Stat, responsabilul pentru afaceri externe. Pe durata vizitei am discutat subiecte de interes comun, în special criza actuală în rândul membrilor GCC, conflictele în Yemen, Siria, Libia, procesul de pace din Orientul Mijlociu, planurile uman pentru diversificare economică și reducerea dependenței de hidrocarburi. Vizita în Muscat a permis o mai bună înțelege a rolului unic jucat de această țară ca facilitator în multe conflicte din regiune. Cam atât în ceea ce mă privește și acum dau cuvântul domnului ambasador, după care dau cuvântul, dacă dorește, și doamnei Alio Marie, care desigur este președintele delegației pentru peninsula arabă și după care, dragi colegi, puteți interveni. Domnule ambasador Blecu, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur pentru... Mă bucur că am ocazia să fiu prezent astăzi aici și să discutăm rolul jucat de Uniunea Europeană. Și sunt cu toții de acord că vizita, sunt de acord că vizita Parlamentului European a avut loc într-un moment crucial. Nu cred că exagerăm dacă spunem că ne aflăm la începutul unui nou ciclu politic în Irak. După cum ați văzut și dumneavoastră, pe durata discuțiilor cu diferiții lideri politici și principalele coaliții, uh, situația s-a schimbat. Acum nu mai este vorba despre luptele etnosectariene și influența pentru putere, ci este vorba de uh, Uh, reconstrucție și cooperarea politică între secte. După criza politică dificilă traversată de Irak anul trecut, am putut constata o tranziție pașnică la nivelul putere, puterii, ceea ce ne arată că în ciuda defectelor și provocărilor, democrația irachiană rămâne totuși un cadru bine stabilit în care diferiții jucători politici încearcă să ajungă la un acord. Și asta este o excepție în regiune și uh, un motiv suplimentar pentru ca Uniunea Europeană să se declare mulțumită cu privire la contribuția pe care am avut-o la procesul respectiv. Al doilea element pe care vreau să-l subliniez este efortul, internaț- efortul făcut de Irak de a se deschide către exterior. Eh, de pe 24 octombrie, de la alegerea noului guvern, activitatea diplomatică a fost extrem de intens, intensă. Președintele, primul ministru și noul ministru de afaceri externe colaborează într-un mod foarte bun alături de președintele Parlamentului pentru a contacta țările din regiune și partenerii internaționali în vederea conturării unui nou rol pentru Irak în regiune, care nu mai trebuie să fie un teren de luptă între puteri în competiție, ci ca un pod, ca o punte care poate ajuta la stabilitatea în regiune. Cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, Irakul nu dorește să devină un instrument în această luptă pentru putere și își dorește vecini regionali și parteneri internaționali care să îi ajute la construirea acelei punți. După vizita președintelui Trump în situații speciale. Secretarul de stat Pompeo ne-a vizitat și ministrul de afaceri externe al Iranului, ministrul de afaceri externe din Franța și regele Iordaniei. Toate în aceeași zi. Practic, un fel de joc al scaunelor muzicale pe care nu l-am mai văzut niciodată și mă întreb cum s-a descurcat diplomația uh, irachiană, cu toate aceste vizite în aceeași zi. Dar, în orice caz, semnul este unul foarte clar, zic eu. Statele Unite, Iran, țările din regiune, țările din regiune au nevoie toate ca Irakul să rămână uh, un partener stabil și constructiv în regiune. Și cred că ați simțit, ați primit cu toții solicitarea uh, ancorării prezenței Irakului în regiune din partea autorităților. Care este rolul nostru în Irak? Uniunea Europeană a jucat și continuă să joace un rol din ce în ce mai important în regiune cu cererea din partea autorităților irakiene să își consolideze acest rol pentru a ajuta la reconstruirea zonelor uh, eliberate și pentru a consolida libertatea în regiune. Am început anul trecut prin aprobarea noi strategii pentru Irak, apoi a urmat uh, rolul pe care UE și înalta reprezentante Mogherini l-au jucat în, la conferința din Cuveit în calitate de copreședinți, după care aprobarea parteneriatului și acordului de uh, cooperare, care este un cadru pentru un parteneriat pe termen lung și cred că acestea sunt instrumentele alături de angajamentul nostru, cu ajutorul cărora vom sprijini în continuare construirea Irakului cu un fond, cu niște fonduri semnificative alocate în acest sens, astfel încât să dispunem de toate instrumentele necesare. E nevoie doar de voință politică pentru a utiliza acele instrumente și pentru a le uh, face și mai uh, de succes și mai eficiente pentru a duce la îndeplinirea principalului obiectiv al Uniunii Europene și anume să contribuim la prevenirea conflictelor și soluționarea crizelor, să creștem sfer, nivelul prosperității și stabilității în regiune, pentru că securitatea nu începe doar strict la frontierele noastre, ci începe într-o țară cum ar fi Irakul. Daesh este o amenințare, dar Daeshul s-a născut în Irak și cred că Irakul este modelul cel mai de succes în lupta împotriva extremismului violent, împotriva nihilismului ideologic reprezentat de Daesh în toate țările din regiune, Daesh continuă să fie prezent și activ. Asta nu înseamnă că în Irak nu e activ, sigur că amenințarea rămâne, dar a fost uh, eliminată ca putere, ca jucător teritorial. Rămâne o forță insurgentă care trebuie să fie avută în vedere, deci lupta nu s-a încheiat în totalitate și sprijinim Irakul și în ceea ce privește Strategia Națională pentru Securitate, Contraterorism, Coordonare eh, Informații Strategice și am avut o reuniune cu șeful care se ocupă de coordonarea Comisiei pentru Informații și ne-a cerut să continuăm să ne consolidăm implicarea. Deci, iată că suntem în centrul acestui proces și Suntem implicați în reforma aceasta, a reforme, uh, a structurii economice a țării. Irakul se bazează pe noi și ne este recunoscător pentru ajutor și pentru implicare. Dacă guvernul lui Adela Telmahti va avea succes sau nu, vă pot spune care sunt uh, dificultățile cu care ne putem confrunta. Sigur că nu pot să anticipez ce se va întâmpla exact, dar pot să anticipez care ar fi costul eșecului activităților din Irak. Și pentru irakieni și pentru comunitatea internațională acesta ar fi un cost foarte mare, pentru că uh, Irakul rămâne o piatră de temelie a regiunii respective și un actor care poate vorbi cu orice reprezentant al oricărei puteri și poate contacta uh, regiunile învecinate sau statele învecinate în momentul în care tensiunile se intensifică. Prin urmare, e interesul nostru să contribuim la succesul în acest domeniu și există elemente care fac Irakul o poveste de succes. Există Uh, voința conducerii politice de a ajunge la un acord politic care va permite continuarea procesului politic și există o dorință de dialog și înțelegere în regiune. Fără îndoială ne interesează acest lucru și cred că vizita Parlamentului European a contribuit la a scoate în evidență acest angajament. Mesajele au fost foarte clare, au fost bine primite, aș zice, și, după cum am spus, dispunem de instrumentele necesare pentru a realiza ce ne-am propus. Mă opresc aici. Iracul este o, un spațiu plin de paradoxuri. Sunt sigur că aveți întrebări și vă stau la dispoziție. Mulțumesc, domnule ambasador pentru prezentarea situației din Irak. Asta ne-a arătat ce am văzut și noi acolo, în scurta vizită, și mi imaginez cât de ocupați sunteți dumneavoastră în calitate de ambasador. Bun, sugestia mea este să-i dau cuvântul doamnei Alio Marie mai târziu, pentru că este responsabilă doar pentru Oman, să spunem, și să ne concentrăm pe situația din Irak. Prin urmare, dragi colegi, dacă vreți să vă concentrați pe ce am văzut în primele zile ale misiunii din Bagdad, domnul Dajon, Gomez, Buchner, Cabo doresc să intervină. Începem cu Arnaud Dajon. Mulțumesc! Aceasta a fost una dintre cele mai interesante misiuni la care am participat. Pe durata acestei legislaturi în Comisia AFET. Prin urmare, mulțumesc domnului ambasador, mulțumesc și secretariatului pentru organizat această misiune. Ne-am putut uh, întâlni cu toți oamenii cu care am vrut să ne întâlnim. A fost foarte frustrant de fapt că am avut o vizită așa de scurtă, dar uh, a fost în același timp o vizită în care am învățat multe și mărturisesc că mi-am schimbat chiar percepția în ceea ce privește uh, respectiva regiune. Două lucruri m-au uh, uluit, să spunem așa. În primul rând, uh, Era evident că interlocutorii noștri politici, responsabilul coaliției, primul ministru, președintele parlamentarii, se temeau de statul islamic. Era vizibil, palpabil, fizic, practic. Au simțit șuieratul glonțului pe la urechi, să spunem, și teama de dezbinarea statului irachian și a cetățenilor din perspectiva sub amenințarea statului islamic contribuie astăzi la acest nou elan de care vorbiți și la faptul că acești oameni care căzuseră în lupte sectariene de-a lungul anilor încearcă să le depășească astăzi pentru că, iată, se confruntă cu un dușman comun care dorește să anihileze statul irachian. Deci se conturează un fel de mândrie națională și un atașament față de statul irachian. Sigur, e foarte complicat, lucrurile nu o să se întâmple peste noapte, există diferențe care continuă să se simtă și sunt foarte semnificative, însă ne-am dat seama că, datorită fricii pe care o au față de această amenințare islamită și datorită cerințelor din partea populației, pentru că populația cere uh, dezvoltare economică, nu și țuniți și așa mai departe, ci întreaga populație cere asta de la guvern. Deci există o presiune a opiniei publice, cum a fost cazul și în Abasora, din păcate în mod violent, ne arată, această presiune ne arată că se dorește prioritizarea dezvoltării statului irachian și nu se dorește continuarea luptelor acestea între secte. Asta a rezultat din discuțiile cu interlocutorii noștri și mi s-a părut absolut uh, excepțional. Al doilea element pe care l-ați menționat este, din perspectiva noastră a europenilor, mirarea faptului că am găsit o țară, Irakul, care vrea și permite uh, să nu se ajungă la o polarizare excesivă în regiune între Turcia, Iran și Arabia Saudită. E o capcană mortală pentru Uniunea Europeană să trebuiască tot timpul să alterneze între aceste mari țări, care evident trebuie respectate și cu care trebuie să avem legături, dar să trebuiască să alegem mm, tot timpul între un jucător sau altul ar fi absolut distrugător pentru noi. Și din acest punct de vedere, Irakul are aceeași poziție. Evident că există influențe regionale, unele mai puternice ca altele în Irak, dar totuși majoritatea interlocutorilor și-au manifestat dorința de a regăsi prin statutul Irakului înainte de ultimii 15 ani Aceasta este o mișcare pe care noi o încurajăm și pe care uh, o putem găsi foarte interesantă. Există anumite programe finanțate pe, de Uniunea Europeană în Irak, pe securitate, și în cazul acestora aveam anumite semne de întrebare, pentru că mă gândeam, dar într-o țară în care influența iraniană în acest sector este așa de mare și la fel și influența americană, oare europenii își vor găsi locul? Și m-am bucurat să văd că atât în rândul interlocutorilor noștri irakieni, cât și în rândul europenilor care conduc programul, am primit același răspuns. Da, europenii își au locul lor, practicile europene, viziunea europeană în ceea ce privește securitatea uh, au cu toate locul. Deci, încă o dată, mulțumim pentru organizarea acestor vizite. A fost frustrant că a fost o vizită așa de scurtă, dar asta uh, nu e decât un stimulent pentru viitoarea Comisia FET în viitorul mandat să reluăm vizita. Nu trebuie să rămână o vizită izolată, ci trebuie să o continuăm pentru că există elemente interesante. Procesul este unul fragil, ar putea să deraieze în orice moment, deci nu trebuie să fim nici uh, orb de optimism, dar cred că ce se întâmplă acum acolo e interesant și trebuie să oferim sprijinul nostru. Mulțumesc, Ana Gomes. Și eu am fost foarte mulțumită de ce am văzut în Irak în această vizită și cred că, așa cum ne-a spus domnul Darjon, a fost o vizită foarte importantă. Am venit în Parlament în 2004, când uh, Europa era absolut divizată între vechea Europa și noua Europa datorită invadării Irakului și am spus să facem un raport în 2007-2008 cu privire la rolul lui în Irak și asta m-a uh, ajutat să ajung pentru prima dată în Irak și am văzut cum s-au schimbat lucrurile, pentru că am uh, fost în Bagdad de multe ori și în alte locuri, cum ar fi KRGF și dacă regret ceva în cazul acestei vizite, cum am spus și noi, este faptul că n-a fost suficient de lungă și n-a mai inclus și alte orașe. Dar în orice caz a fost o vizită extraordinară și într-adevăr am văzut cum converg acum toate forțele Irakului în fața marii amenințări cu care au simțit că se confruntă. Daesh, riscul uh, dezbinării statului, toate aceste amenințări i-au unit și acum se află într-o pe o traiectorie de convergență pentru a da forță țării, care joacă un rol esențial la nivelul stabilității în regiune, la nivelul echilibrului de forțe din regiune. I-am spus asta și domnului ambasador, care mulțumesc pentru tot ce a făcut, pentru modul în care ne-a primit. În această confruntare eh, regională între Iran și Arabia Saudită, dacă Irakul sau s-ar situa de o parte sau de alta, lucrurile ar fi total destabilizate. Deci rolul Irakului este esențial și a fost încurajator să vedem îmbunătățirile la nivelul uh, securității uh, sociale, dar și atmosfera politică în general. Într-adevăr, Uniunea Europeană are un rol de jucat. Ne-au spus toți interlocutorii, inclusiv cei din domeniul informațiilor și securității, dar chiar mai mult, în sistemul de justiție, la nivelul construirii de capacitate. Am văzut că se întâmplă lucruri absolut esențiale pentru un stat funcțional și asta e valabil și în multe alte domenii, cum ar fi petrolul și chiar și în ceea ce privește disputa pentru resurse și modul în care aceasta este soluționată. De aceea am spus că subiectul acesta trebuie să fie abordat și el nu trebuie amânat prea mult și puteți juca și dumneavoastră un rol acolo. Avem uh, o întrebare pentru domnul ambasador Blecua. Când am fost pentru prima dată în Irak, am fost șocată să văd că Uniunea Europeană uh, era în structura britanică de acolo și la momentul respectiv am cerut de la primul ministru Maliki la momentul respectiv să ne ofere un sediu și pentru ambasada UE care să includă și alte state membre care au plecat între timp. Bun, între timp am constatat că nu s-a întâmplat nimic din mai multe motive. Nu există viziunea politică, resursele, voința politică dar acum... Și vreau să mulțumesc pentru ospitalitatea oferită de ambasada britanică în spațiul ambasadei britanice, dar totuși Regatul Unit al Marii Britanii ne va părăsi odată cu Brexitul eu sper că nu, dar probabilitatea rămâne destul de ridicată. Și atunci, cum credeți că putem rămâne în acel spațiu al ambasadei Marii Britanii? Cum poate Uniunea Europeană să nu își cumpere propriul sediu, care să reunească apoi uh, alte state membre ce sunt dispuse să revină în Irak? Mulțumesc! Mulțumesc, Ana Gomes! Domnul ambasador Blecoa vă va răspunde la întrebare. Și încă o dată, vreau să subliniez că odată ce Regatul Unit iese din Uniunea Europeană, va fi un stat terț și AFET va fi comisia responsabilă pe fond în ceea ce privește relațiile cu Regatul Unit. Nu știu dacă v-ați dat seama de acest lucru, dar noi vom fi responsabili de toate chestiunile ce țin de relația cu state terțe. Asta pentru a consemna acest lucru în procesul verbal, pentru că știu că există și alți președinți de comisii care au puncte de vedere diferite. Mm și în Comisia Agri și în Comisia de Pescuit se dorește acest lucru. Domnul Buchner acum. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să le mulțumesc și filor acestor delegații. Cred că misiunea aceasta a fost una foarte bună, cea pe care am făcut-o noi, așa că, încă o dată, vă mulțumesc pentru munca bună de pregătire. Sunt de acord cu toate cele spuse înaintea mea, nu trebuie să le repet, aș mai face totuși o observație scurtă. Eu am fost impresionat de optimismul care exista acolo cu toate greutățile. Cu toate acestea, cu tot ceea ce se întâmplă acolo, am putut să vedem că există un grad de optimism în la autoritățile irachiene. Și eu cred că acest fapt are de a face și cu perspectivele economice, pentru că din punct de vedere economic lucrurile merg mai bine. E un punct care a fost important pentru mine și probabil am putea face ceva mai mult în uh, Uniunea Europeană. Mă gândesc la Comisia INTA acum. Uh, Există aceste perspective pozitive pe care ar trebui să le urmăm în continuare. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Buchner și acum James Carver. Mulțumesc, domnule președinte. Eu m-am dus acolo cu o perspectivă deschisă și flexibilă și m-a surprins plăcut graul de angajament al diferitelor facțiuni politice, al diferitelor grupuri politice din Irak, dacă ar fi să fie o, o concluzie pozitivă după tragedia prin care a trecut această țară, e, e un lucru pe care l-am uh, discutat și cu alți colegi din delegații, și anume faptul că partidele politice și-au dat seama că au destul de multe lucruri în comun. Sunt mai multe lucruri care îi unesc decât lucruri care îi divid. am văzut că există într-adevăr diferențe culturale, dar acestea la un moment dat se estompează în contextul general din regiune. Acum urmează să discutăm chestiunea Omanului, însă Irakul, într-adevăr, ar putea să devină un alt Oman în termen de stabilitate e o zonă care, într-adevăr, are nevoie de stabilitate. Și m-aș referi la ce spunea și doamna Ana Gomes în legătură cu pașii următori pentru Uniunea Europeană. Marea Britanie va ieși din, din Uniunea Europeană, sunt convins că asta se va întâmpla. But, you know, it's gone so far now. But obviously, um, obviously it was very... Însă, trebuie rezolvată această chestiune a reprezentanței noastre din Irak, dacă ambasada britanică nu o să mai fie disponibilă, o chestiune pe care am discutat-o încă cu ani în urmă în această comisie, cât de mult uh, depinde Uniunea Europeană de acea inițiativă Five Eyes, la care participă și Regatul Unit. Poziția britanică, știu, rămâne flexibilă, dar realitatea e că depinde foarte mult de această inițiativă. Sunt convins că Regatul Unit va avea o relație foarte bună cu, cu Uniunea Europeană și pe viitor. Și vedem aici exact o situație în care țara mea poate juca un rol pozitiv în materie de securitate internațională și sunt sigur că vom continua să cooperăm pe această cale ambasada noastră va continua să sprijine inițiativele europene din, acel, din acea zonă, categoric. Însă dacă Uniunea Europeană ar fi să continue sprijinul financiar pentru Irak, ar trebui să, să se concentreze pe uh, anumite, pe alte domenii, eventual, sprijinindu-i pe cei care au depus atâtea eforturi în uh, direcția stabilizării acestei țări. Mulțumim, domnule Carver, nu sunt alte solicitări. Domnule ambasador Blecoa, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Complexities uh, of the situation in Iraq and the, and the challenges. And I think you, you really have taken, even if the visit was... Într-adevăr, am ascultat cu mare atenție ce a spus. A fost o vizită scurtă, dar sigur nu este ultima. Experiența poate să uh, uh, se repete. Însă, evident, ați sesizat cele mai importante aspecte din regiune și va fi extrem de util dacă dumneavoastră ați transmite mai departe acest mesaj. Pentru că dacă nu mergi acolo să vezi exact cum stau lucrurile, e foarte greu să, să schimbi uh, imaginea Irakului care persistă în conformitate cu parametrii definiți cu ani în urmă, statul islamic și așa mai departe. Pentru că, iată, nu nu doar irachienii, ci și europenii au ajuns să trăiască cu spaima zilnică de statul islamic. Însă, categoric, în Irak, uh, Daesh, uh, statul islamic, va fi învins. Victoria se apropie. Întreba doamna Gomes dacă e adevărat că Uniunea Europeană intenționează să-și creeze un sediu propriu pentru delegația din Irak, discuțiile inițiale au avut loc înainte să-mi încep eu mandatul, dar din câte înțeleg, în momentul în care statul islamic era la porțile Bagdadului, a fost foarte greu să se identifice o companie de gata să, să pregătească un astfel de sediu. Ideea însă rămâne, e clar că reprezentanța Uniunii Europene are nevoie de un sediu propriu, dat fiind rolul pe care îl jucăm. Eh, de ani de zile suntem în sediul ambasadei britanice, Britanicii ne-au oferit un sediu extrem de bine echipat, din care putem uh, opera și le suntem deosebit de recunoscători pentru sprijinul oferit până acum și uh, oferta lor este ca această relație să continue, indiferent de Brexit, uh, atâta timp cât va fi nevoie. Evident, decizia finală nu depinde de mine, eu urmează să pun în aplicare instrucțiunile pe care le primesc am analizat uh, o serie de alternative, într-adevăr. Există și considerente de ordin financiar. E costisitor să operezi în Irak din cauza problemelor de securitate de acolo. Și în plus există și factori de ordin practic și operațional de luați în calcul posibilitatea uh, concentrării în, într-o altă ambasadă ar fi, ar fi posibilă. Germania își pregătește un nou uh, sediu pentru ambasada asta de acolo, cu foarte mult loc disponibil. O să vedem ce se întâmplă. Deocamdată ambasada britanică continuă să ne găzduiască și vom uh, continua să ne sprijinim pe, pe serviciile ambasadei britanice. Până acum am putut gestiona operațiuni complexe foarte bine de acolo, însă un sediu propriu rămâne într-adevăr un obiectiv pentru viitor. Domnule Buchner, în ceea ce privește economia, și cu asta închei, este categoric unul dintre obiective, prosperitatea Irakului impune dezvoltarea unui sector privat puternic, un sector privat care va trebui să joace un rol în materie de reconstrucție, mobilizarea investițiilor și crearea de noi oportunități pentru tinerii irakieni. 60% din populația Irakului este sub vârsta de 21 de ani. Asta înseamnă că va fi nevoie de foarte multe locuri de muncă și sperăm că acordul va fi exact acel instrument. Mulțumim, domnule ambasador. Mi s-a spus că prim-ministrul de externe al Malaeziei e pe drum spre sala noastră, așa că încheiem uh, discuția privind Irakul și dau uh, cuvântul doamnei Aliu Marie, care ne va vorbi despre vizita în Qatar și Kuwait, eventual câteva observații despre Oman, însă în termen general pot să vă spun că vizita în Oman a fost minunată, am avut de deosebite, ne-am simțit ca acasă. Domnule ambasador, puteți rămâne sigur alături de noi, însă urmează să vină domnul ministru de externe al Malaeziei. Vă rog, domnule Aliot Mari. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt am să vă spun câteva cuvinte în legătură cu vizita din Oman. Situație exact opusul cele din Irak. Omanul e un stat mic, un stat cu foarte puține resurse naturale un stat care nu a trecut prin război și care este relativ stabil. E o țară care are o politică internă bazată pe un echilibru între tradiție, care se vede în toate aspectele vieții, și modernitate, o modernitate care se va vedea pe deplin în uh, conferința Oman 2040, la sfârșitul acestei săptămâni la care am fost invitată, E o țară care practică toleranța religioasă. Practica islamică din Oman diferă de, de cea din statele din, din jur și este o țară care cultivă dialogul cu toți vecinii, inclusiv Iranul. Omanul dorește să joace un rol important pe scena internațională și în special în regiune. Omanul a încercat să intervină în conflictul din Yemen și asta nu e lucru ușor de făcut, pentru că acolo sunt mari susceptibilități eh, saudite în joc. Omanul eh, se dezvoltă într-un ritm relativ susținut, armonios, eh, pe plan intern și internațional. Rămân o serie de incertitudini, există niște taburi în, în politica internă, e vorba de succesiunea sultanului, omul e în vârstă și nu se știe cine va prelua puterea. Cam asta în ceea ce privește Omanul, nu știu dacă la asta vă așteptați, dar asta ar fi impresia mea generală. Acum, foarte rapid, am să mă refer la misiunea efectuată în Qatar și Cuveit la finele anului trecut. Ne-am și întâlnit în aeroport uh, când noastră vă întorceați din misiunea din Irak. În ceea ce privește Qatarul acum, relațiile UE-Qatar sunt excelente, Așa că discuțiile au avut loc într-o atmosferă de prietenie, încredere reciprocă. Au fost interesante schimbările survenite de anul trecut și până acum. E o țară supusă unui embargo din partea altor state arabe. Acest uh, embargo și, în general, atitudinea unor țări, cum ar fi Arabia Saudită, Bahrainul și Emiratele Arabe Unite vis-a-vis de Qatar, au avut un efect uh, semnificativ pe plan economic, dar mai ales pe plan psihologic. E o țară care a reușit să treacă peste problemele cauzate de acest embargo, o țară care și-a redinamizat economia, e un stat mai puternic pe plan economic acum, mai deschis spre state cu care și-a creat relații comerciale și nu numai. Mă gândesc la Iran, la Turcia, la o serie de state din Asia, cu care are și relații strategice acum, și aici mai ales Iranul și Turcia sunt vizate. Qatarul continuă pe calea acestui dinamism, continuă pe calea reformelor și dorește să joace un rol și pe scena internațională. Am discutat foarte mult de embargo și de problema statelor arabe. Sigur, Uniunea Europeană și Parlamentul nu poate juca rol de mediator în acest conflict. Este un conflict pe care trebuie să-l rezolve între ei, protagoniștii săi, însă noi putem uh, fi garanții eventuale unor soluții posibile și putem să contribuim uh, astfel la soluționarea acestui conflict, pentru că asta este în interesul regiunii și este în interesul Uniunii Europene, pentru că, în ultimă instanță, stabilitatea europeană depinde de stabilitatea acestei regiuni. presa a acordat spații semnificative vizitei noastre. Ne-am întâlnit uh, cu Consiliul Șurei, uh, omologii noștri, pentru că Șura este legislativul din Qatar și am avut o discuție cu președintele acestei instituții și o serie de membri Am discutat cu ei și cu reprezentanții ai guvernului, am discutat uh, chestiunea crizei. Ei ne-au spus că, practic, pe plan economic au depășit criza, însă au pus foarte mult accentul pe consecințele embargoului asupra vieții personale a oamenilor, asupra problemelor uh, de gen uh, tratamente medicale, problema studenților, ce fac ei, familii divizate de acest embargo. Ne-am întâlnit uh, și cu o serie de reprezentanți ai guvernului, uh, prim-ministru, ministrul de interne, ministrul de externe, ministrul dezvoltării, ministrul muncii și uh, chestiunilor sociale și președintele Organizației Naționale pentru Drepturile Omului. Toți au avut uh, cam același lucruri de spus în legătură cu consecințele nefaste uh, pentru cetățenii Qatarului în acestui embargo și s-au declarat uh, extrem de mulțumiți de poziția Parlamentului European. Ministrul Muncii ne-a spus uh, și ce urmează să facă în viitorul apropiat, și anume să asigure adoptarea unor legi menite a asigura protejarea angajaților străini, muncitorilor străini, uh, reforma dreptului muncii din Qatar. În contextul acestei crize se, se vede că uh, cei din Qatar sunt extrem de interesați de imaginea lor externă și uh, consideră că Parlamentul European poate juca un rol în îmbunătățirea acestei imagini, ajutându-i să adopte standardele inspirate de Uniunea Europeană sau de statele occidentale. Am încercat să, să discutăm concret, să vedem dacă o să ne putem întâlni pe viitor. Se are în vedere o întâlnire cu reprezentanții catarioți în, până în 2020. Am discutat de asemenea posibilitatea unei cooperări concrete între Parlamentul European și Shura, legislativul din Qatar. Și insist aici, cred că ar fi bine ca noi să primim la Parlamentul European o serie de reprezentanți ai legislativului catariot să vin, că ei doresc să vină să vadă cum lucrăm și eventual uh, să, să adopte practici similare. Trebuie de asemenea să continuăm dialogul și schimbul de informații cu Consiliul pentru Drepturile Omului din Qatar și ar fi bine dacă am putea organiza o serie de întâlniri aici, la noi. Cam asta ar fi vizita în Qatar. Și dacă îmi permiteți, acum am să vorbesc despre vizita de două zile din Cuveit. De ani de zile, Cuveitul s-a simțit cumva lăsat de izbeliște imposibilitatea a juca un rol de mediator în uh, criza dintre statele arabe i-a redat puțin încrederea acestui stat uh, și i-a deschis apetitul pentru participarea pe scena internațională. Și uh, în acest sens ar dori să, se, să știe dacă se pot sprijini pe noi sau nu. Tot ce am putea face pentru a încuraja cu veitul, pentru a spune că joacă un rol important, ar fi bineveit din, din punctul lor de vedere. E o țară mică, încă o dată, însă e o țară care poate purta un dialog cu tot, toate părțile implicate în criza actuală și, prin urmare, ar putea juca un rol important. Lucru de altfel recunoscut de Uniunea Europeană, pentru că în momentul în care am sosit în Cuveit, s-a decis să se deschidă o reprezentanță permanentă a Uniunii Europene în Cuveit. Emirul Cuveitului a spus uh, răspicat că politica destul de imprevizibilă a Statelor Unite îi îngrijorează foarte mult și, prin urmare, ar, ar dori altceva. Vorbeau de retragerea trupelor americane din Siria, ca exemplu concret, și prin urmare, ei s-au cam distanțat de Statele, Statele Unite și ar dori să se apropie, să facă pași concreți în direcția Uniunii Europene. Și evident, Parlamentul European poate juca un rol important în acest context. Parlamentul cuveitian e singurul ales democratic și direct în întreaga regiune. Prin urmare, contextul este favorabil dezvoltării unor legături mai strânse. Am discutat cu reprezentanții ai Parlamentului Cuveitian, discutat chestiuni ce țin de dreptul femeilor, uh, educația femeilor și inclusiv participarea lor. Sunt câțiva astfel de membri aleși direct în cuveit. Am discutat și de pedepsa cu moarte, am discutat uh, despre statutul apatrizilor, al muncitorilor străini și așa mai departe. Am fost primiți de emirul Qatarului, de primul ministru și de ministrul de interne. Cu toții au uh, subliniat această dorință de a juca un rol în stabilizarea regiunii și, de asemenea, dorința de cooperare între Cuveit și Uniunea Europeană. Noi am propus măsuri concrete, următoarea întrunire interparlamentară 2020 și o colaborare mai concretă sub formă unor schimburi și vizite. Există teme de interes comun, mai ales când e vorba de noua lege privind rețelele sociale. Cred că au fost uh, două vizite extrem de interesante într-o perioadă extrem de interesantă. Vă mulțumim pentru informațiile oferite în legătură cu aceste delegații. Înțeleg că ministrul a sosit deja. Mai avem o solicitare de a lua cuvântul doamna Lochbiller, după care trecem la următorul subiect. Vă mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, vă mulțumesc pentru acest raport. Voi vorbi despre Qatar. Când uh, ministrul externe din Qatar a fost aici, ne-a explicat care sunt reformele juridice cu privire la drepturile migranților. În Comisia DROA am avut un schimb de opinii cu privire la lucrătorii migranți împreună cu FIFA. Cred că ar fi foarte interesant să vedem ce se întâmplă cu punerea în aplicare acolo. Cred că munca, cred că lucrătorii interni sunt uh, exclu- excluși din acest proces, un lucru pe care ar trebui să îl observăm și apoi să vedem cât de mult își doresc și mm, populația din regiune reforme simil- similare. Cred că ar fi interesant să discutăm și noi aceste subiecte, însă trebuie să vă vedem dacă vom avea suficient timp în acest mandat. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă. Mai dorește cineva să intervină? Văd că nu e cazul. Atunci trecem la punctul 28 și uh, îl rog pe ministrul de externe să vină aici alături de mine. Right, ladies and gentlemen, colleagues, it's now... Doamnelor și domnilor, stimați colegi, e onoare pentru noi să-l primim pe ministrul afacerilor externe din Malezia, sper că vă pronunț corect numele, Saifuddin Abdullah. Excelența dumneavoastră, bun venit în Comisia pentru Afaceri Externe. Puteți să vedeți că avem o reuniune normală, am votat în această dimineață și acum ne continuăm ordinea de zi. E o plăcere să uh, vă aflați alături de noi și vă voi da cuvântul imediat. Stimați colegi, domnul prim-ministru trebuie să ne părăsească la 11.35, așa că avem cam o jumătate de oră la dispoziție. Am avut un raport din propria inițiativă în această comisie în anul 2013. Parlamentul European a adoptat o recomandare cu privire la acordul de parteneriat cu Malaezia. Concluziu, Consiliul a propus încheierea acestui acord la do- în 2017, însă nu s-a ajuns la un acord final asupra textului. Acum sperăm, sperăm că acest acord va putea să fie semnat până la sfârșitul anului. Mai avem câteva luni, 11 luni și jumătate și e nevoie de consimțământul Parlamentului. Cu toți am fost atenți la alegerile care au avut loc în Malezia în mai. Pentru prima oară, opoziția a reușit să revină la putere, să, formează un nou grum, să formeze un nou guvern, așa că ne-am dorit să știm care este programul acestui nou guvern, uh, care este programul prim-ministrului dumneavoastră și apoi, bineînțeles, ne-ar interesa și chestiunile legate de afaceri externe. Am fost într-o delegație, comisia noastră la dumneavoastră anul trecut, am fost uh, și în Indonezia și în Thailanda și am mai vizitat și Japonia și Corea de Sud. Încă o dată ne face mare plăcere că vă aflați alături de noi. Sperăm că vom avea o discuție interesantă și sperăm că vizita dumneavoastră la Bruxelles va fi una constructivă. Așteptăm cu nerăbdare intervenția dumneavoastră și vă asigurăm că va rămâne un subiect important pentru noi, guvernul din Kuala Lumpur. Bună ziua tuturor! Salam aleikum! Domnule președinte, doamnelor și domnilor, E într-adevăr o onoare pentru mine să vă vorbesc astăzi aici, într-o asemenea sală. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați acordat această oportunitate. Mă aflu aici de ieri, voi participa la reuniunea ministerială UE-ASEAN, în principal. Discuțiile pe care le-am, le-am avut acolo au fost unele foarte bune ieri după amiază. Mă întâlnesc și cu o parte dintre omologii mei, miniștrii de externe din Uniunea Europeană, în mai multe reuniuni la nivel bilateral. În luna mai, sau mai exact la data de 9 mai anul trecut, pentru prima dată după 60 de ani de independență, poporul malezian a decis să schimbe guvernul de până atunci. Avem acum o nouă administrație care e condusă de o nouă coaliție politică, Pakatan Haratan, sau în engleză Alianța sau Alliance of Hope, Alianța pentru Speranță. Probabil că vă amintiți că domnul Mahathir Mahamad a fost prim-ministru timp de 22 de ani înainte să își dea demisia și să se pensioneze din politică timp de 15 ani și-a părăsit fostul partid, a format un nou partid și s-a alăturat și celelalte partide din opoziție, trei astfel de partide, de exemplu Partidul pentru Justiție, condus de Anoi Ibrahim, pe care probabil unii dintre dumneavoastră îl consideră un vechi prieten, apoi uh, Partidul Democrat pentru Acțiune, care e condus acum de, minist- de min- domnul care minister de finanțe acum, Anoi Ibrahim e următorul prim-ministru, cel puțin în acordurile pe care le-au încheiat noua administrație și partidul de la coaliție. Al patru partid e Amana, un partid format din musulmani democrați, un partid progresist musulman, dar deschis și celor care nu sunt musulmani și aceștia pot să fie membri. Deci e un partid musulman diferit. Care a fost scopul nostru principal în campanie? Anticorupția a fost cuvântul cheie. Prim-ministrul Mahadir acum discută la o conferință internațională tocmai pe subiectul de luptă împotriva corupției. A mai făcut campanie și pe programul de reforme. O parte dintre reformele pe care încercăm acum să le elaborăm și să le punem în aplicare ar fi următoarele. O reformă parlamentară, Parlamentul să fie mai participativ, Printre altele, pentru prima dată avem comisii speciale pe diferite domenii, inclusiv pe elaborarea de politici, pentru numirea oficialilor senior din guvern, cum ar fi judecători, șefii poliției și așa mai departe. O altă reformă ar fi reforma electorală. Am numit un nou președinte al Comisiei pentru Alegeri, al Comisiei Electorale. Am avut anumite probleme în modificarea Constituției. E greu să obținem o majoritate totală, nu o avem, însă facem tot ce ne stăm în putință, astfel încât să oprim două probleme din trecut și anume proceduri care făceau ca alegerile să fie foarte dificile, nu erau echitabile în trecut. Erau întotdeauna în favoarea guvernului de la putere. Noi suntem guvernul de la putere, acum însă nu ne mai interesează așa ceva. Mai există reforme și în domeniul juridic, de exemplu, un moratoriu în ceea ce privește pedeapsa capitală ne dorim să eliminăm toată legislația care are de-a face cu pedeapsa capitală. Vom abroga o parte din legile care suprimă libertăți, cum ar fi libertatea de exprimare. Mai există și alte legi care merg în același sens și va trebui să introducem și una sau două legi noi De exemplu, legea pe care o numim acum Armonia Națională e de fapt o lege antidiscriminare. Dorim să ne asigurăm că toate politicile țin cont de toți oamenii, sunt incluși toți oamenii din Malaezia. Avem un stat multirasial și multireligios în Malaezia. În spatele acestor reforme se află de fapt un efort de a elimina politicile bazate pe rasă. Rasismul nu voi spune că e ceva foarte grav în Malezia, însă e o problemă, e o chestiune. Astfel de politici bazate pe rasă sunt atât de înrădăcinate în societate încât oamenii nici nu mai percep acest fapt ca fiind o problemă. Când dorim să oprim asemenea politici ra- rasiale, atunci noi suntem văzuți ca fiind problema. Însă cu toate acestea, cred că există căi prin care putem să depășim această situație. Trebuie să reușim să îi motivăm pe politicieni să aducă în discuție asemenea subiecte etnice și să vorbească despre această chestiune legată o rasă, o religie. Apoi, ce mai încercăm noi să facem? Încercăm să ne reînvigorăm economia. Înainte de alegerile care au avut loc, ni s-a spus în Parlament că avem o datorie grea. O sumă de undeva, undeva la 800 de miliarde. Odată ce am intrat la putere, am uh, verificat documentele și am văzut o datorie de 1,3 trilioane, o sumă uriașă de bani pentru un stat mic, cum e Malaezia. Din această cauză e nevoie de noi aranjamente pentru o parte din contractele care au fost acordate deja companiilor străine, mai ales celor chinezești, și încercăm acum să finalizăm o parte dintre discuții și aranjamente. Acest nou guvern, noua administrație, și-a luat angajamente și pentru drepturile omului. În administrația precedentă, rectificaserăm deja trei din nou, ratificaserăm deja trei din nou convențiile importante pe drepturile omului, cele pentru copii, pentru femei și persoanele cu handicapuri. Există încă șase asemenea convenții și vedem ce va fi mai ușor pentru noi să facem prima dată. De exemplu, Convenția împotriva torturii și Convenția împotriva disparițiilor. Uh, Acestea cred că vor fi două, com- două convenții de care ne vom ocupa. Celelalte va fi destul de dificil, dar o vom face. Va trebui să vedem cum putem să ajungem în situația pe care ne-o dorim. Mi-aș dori să vă pot spune că am ratificat încă o importantă convenție, însă, din motive tactice nu pot să o fac până când va fi încoronat noul rege. Și probabil știți despre ce fel de convenție vorbesc, pentru că v-am spus mai mult sau mai puțin când vom putea anunța acest fapt. Încoronarea va avea loc la 31 ianuarie. Încerc doar să vă demonstrez faptul că noi dăm dovadă de angajament, avem anumite dificultăți, însă facem tot ceea ce putem pentru a respecta principiile legate de drepturile omului. Cât despre Uniunea Europeană, noi am pus accentul pe relația excelentă între Malaezia și Uniunea Europeană. Avem legături puternice pe comerț și investiții. Uh, Malezia în Uniunea Europeană și ea se bucură de relații bilaterale importante. Există aceste angajamente comune pentru valori democratice și există colaborare pe multe subiecte internaționale. Malezia e de părere că aceste vizite la nivel înalt între UE și Malezia, vizite despre care ne vorbea și domnul președinte tocmai acum, acestea vor crește și mai mult și aprofunda relațiile și vor reflecta mai bine ceea ce se întâmplă la nivel economic între ambele părți. Ne bucurăm că acest comerț între UE și Malezia e în creștere și asta în ultimii cinci ani. Și bineînțeles că ne-am dorit să vină mai mulți investitori europeni în Malaezia, ne-am dorit să vină și în, la agricultură, pentru biotehnologie, energii regenerabile, TIC, procesarea alimentelor. Înțeleg că există și anumite acorduri pendinte, uh, Bineînțeles, noi vom încerca să facem tot ce ne stă în putere, astfel încât să finalizăm detaliile legate de aceste acorduri, astfel încât să putem să progresăm. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș avea și o rugăminte pentru cei prezenți în această sală acum, în ceea ce privește uleiul de palmier. Noi am venit la Bruxelles gândindu-ne că dorim să consolidăm relația UE-ASEAN. Statele membre ASEAN, ca state membre și ASEAN în întregimea sa, cu toții ne-am dorit ca această cooperare să treacă de la nivelul dialogului la un parteneriat strategic și există diferențe majore aici. Indonezia și Malaezia sunt de părere și e un lucru care a fost sprijinit și de celelalte state ASEAN că avem această chestiune legată de uleiul de palmier. Au existat niște discuții. Vă pot spune că nu a avut loc o adevărată dezbatere, fiecare înțelegea pozițiile celuilalt și cred că acest lucru ne demonstrează și că respectăm părerile fiecăruia. Și vă pot spune că nu a ieșit cu artificii ieri, nu din cauza vremii reci, pur și simplu a f- deci a fost o discuție fără scântei. Și ASEAN și Uniunea Europeană au aceste, aceste angajamente în ceea ce privește să fie ridicat acest statut. Mai ales noi, Malezia și Indonezia, ne dorim o comisie, o comisie comună între UE și ASEAN care să se ocupe de toate chestiunile legate de uleiul de palmier, astfel încât să găsim o cale prin care să putem îmbunătăți situația. Iată ce am dorit să vă spun. Din nou, vă mulțumesc foarte mult și voi încerca să răspund la întrebări, dacă vor exista și întrebări. Cum v-am spus, vorbim acum de o administrație nouă, noi suntem o administrație nouă, ne aflăm acum de 8 luni la putere, depunem eforturi să îmbunătățim lucrurile, inclusiv relațiile UE-Malezia, UE-ASEAN și în același timp Trebuie să continuăm și cu eforturile noastre economice. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, excelența voastră, pentru această prezentare și pentru ce ne-ați spus cu privire la situația politică în Malaezia. Și acum există colegi care doresc să intervină, dar înainte să dau cuvântul colegilor, îi doresc bun venit domnului Verne Langă, care este șeful delegației responsabile pentru relațiile cu țările ASEAN. Începem cu domnul Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, estimate domnule ministru de externe, mă bucur să vă văd aici și felicitări pentru cum uh, au evoluat lucrurile și pentru cum am trei observații de făcut, dacă îmi permiteți. În primul rând, aș vrea să vă întreb cum stau lucrurile cu această lege a sedition. V-ați angajat uh, față de îmbunătățirea drepturilor omului, dar n-ați vorbit totuși despre aceste legi care trebuie să fie eliminate sau dacă nu schimbate semnificativ. În primul rând, în al doilea rând, în ceea ce privește ASEAN. Vă numărați printre cele 10 țări, sunteți singura țară de altfel care a vorbit despre comunitățile Uiga din China. V-ați pronunțat împotriva situației. Ce părere are ASEAN față de un subiect așa de sensibil? Și un ultim comentariu din partea mea are legătură cu Myanmar, Rahain, Kachin și strămutarea refugiaților. Bangladeshul a preluat o mare parte din această povară. De ce dumneavoastră n-ați contribuit chiar așa de mult? De ce n-ați intervenit în acest caz? Mulțumim foarte mult, domnule Can. Acum, doamna Lofilar. Mulțumesc, mulțumesc și eu ministrului de externe pentru că este foarte ferm în ceea ce privește schimbarea situației drepturilor omului acasă. Mă bucur să văd că ați eliminat uh, pedepsa cu moartea. Luna viitoare aici uh, în Bruxelles o să avem de altfel Congresul Mondial împotriva pedepsei cu moartea și să vedem o țară ca dumneavoastră uh, ocupând poziția de lider este îmbucurător. Aș vrea să știu care sunt planurile dumneavoastră în ceea ce privește domeniile multilaterale, cum ar fi ONU. Avem inițiative pe care le-am lansat împotriva UE-ONU. V-ați gândit la asta? În adunarea generală, Uniunea Europeană a prezentat anul trecut sau a cerut înființarea unei rețele de țări care să prezinte chestiuni de succes din domeniul drepturilor omului pentru a aduce o rezoluție și mai fermă la atenția ONU. Mulțumesc, Ana Gomes. Bună ziua, domnule ministru de externe, ca și colegii mei. Sunt Chiar și colegii mei sunt foarte încântată și mă bucur de eliminarea pedepsei cu moarte, de moratoriu pe care l-ați introdus. În ceea ce privește uleiul de palmier, știu că e foarte important pentru Malaysia și Indonezia de altfel și alte țări ASEAN, este important ca această comisie comună între UE și ASEAN să capete contur și sper că acest lucru ne va ajuta să depășim problemele care există uh, și care țin de dependența țărilor dumneavoastră la nivelul ocupării forței de muncă de aceste produse. Dar știți că aici în Europa suntem foarte sensibili cu privire la efectele asupra mediului și alte implicații. Prin urmare, mă bucur că ați luat o hotărâre și în acest domeniu. Aș vrea să știu ce părere aveți despre China din perspectiva minorităților menționate de colegul Khan. Ce părere are Malaezia cu privire la provocările pe care această țară imensă, cum este China, le prezintă în regiune și la nivel global, de altfel, nu doar datorită impactului asupra economiei, Acum pare să se mai încetinească și economia chineză, dar datorită conflictelor ce continuă să existe în Marea de Sud a Chinei. Și în ceea ce privește Rohingya, aș vrea să vă întreb și acolo ce părere aveți cu privire la acel conflict și ați mai spus și că pe agenda guvernului aveți lupta împotriva corupției și nu pot decât să vă felicit cu privire la cum ați abordat acest scandal mare cu Goldman Sachs, de la care aș cerut să și plătească dincolo de a-și cere scuze. Dați-ne niște detalii pentru că e foarte important să vedem un caz în care noi, europenii, trebuie să vă oferim sprijin și să învățăm de la dumneavoastră. Șeful Uh, delegația Sean Werner Lange acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că îmi dați cuvântul ca invitat aici în Comisia FED. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului ministru, îi mulțumesc și pentru și um, ambasadorul în funcție acum pentru munca foarte bună pe care o face. Și vreau să spun cu toată convingerea că Malaezia, pentru întreaga regiune ASEAN, e foarte importantă cu această revoluție democratică și alegeri democratice. Malaezia a devenit un adevărat model. Programul pe care ni l-ați prezentat, domnule ministru, ar duce la îndeplinirea tuturor promisiunilor care le-au fost făcute poporului din Malaezia. De opt luni, Malaezia este astfel un uh, indicator de referință minunat pentru întreaga regiune. Lupta împotriva corupției, îmbunătățirea situației legate de drepturile omului, reformele parlamentare, reformele justiției, abolirea pedepsei capitale, toate acestea sunt lucruri din care s-ar putea inspira multe din țările ASEAN, pentru că sunt mult în spate. Așa că eu aș spune că Malezia este un exemplu pozitiv, pentru că vedem că tendințele sunt inverse în multe dintre alte state. În Thailanda, de exemplu, cu o Constituție pe care o putem pune sub semnul întrebării, apoi mă uit la Cambodgia și ce se întâmplă acolo, opoziția a fost interzisă, le-au fost luate mandatele și nu pot decât să spun că Malezia într-adevăr poate să fie un exemplu minunat și vreau să subliniez acest fapt acum în prezența dumneavoastră. Am și trei întrebări, chestiunea nerezolvată cu uleiul de palmier. Știți că delegația ASEAN în Parlamentul European e de partea dumneavoastră și de partea Indoneziei. Uh, unele dintre deciziile luate aici în această instituție nu le-am înțeles nici noi, așa că noi vom lupta pentru o evaluare bună și științifică în ceea ce privește uleiul de palmier și în Europa, odată cu această creștere a ratelor de import. Însă totul va, va depinde foarte mult de decizia luată în legătură cu noua directivă privind energiile regenerabile. Ce putem să facem? Am văzut, Malezia împreună cu Indonezia au 95% uh, din producția de ulei de palmier. Ar fi nevoie de niște standarde recunoscute la nivel internațional și astfel s-ar putea rezolva multe din chestiunile nerezolvate. E obiectivul pe care l-am avut, vi l-am împărtășit și la ultima vizită, dacă ne-ați putea spune ceva despre acest aspect. Un al doilea punct, Marea de Sud a Chinei. Conflictul acum se află într-un alt fel de loc. Vietnamul e cu China în conflict pe această chestiune și eu m-aș întreba care e părerea dumneavoastră, cum arată evoluțiile de acolo acum. Un al treilea punct are de-a face cu colaborarea economică în regiunea ASEAN. După părerea dumneavoastră, uh, acest proiect e unul de succes, unul care în timp scurt, în 10 ani, poate fi încununat de succes sau trebuie să așteptăm mai mult? Vă mulțumesc pentru prezență și, și noi așteptăm să avem o bună colaborare. Mulțumim, domnule Werner Lange, pentru intervenție. Domnule ministru, o serie de întrebări și comentarii v-au fost adresate. Știu că trebuie să plecați imediat, așa că vă dau cuvântul de îndată. Poate puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre ASEAN și poziția Malaeziei cu privire la Timorul de Est, dacă s-ar putea alătura uh, organizației ASEAN. E interesant pentru că președintele Timorului de Est a fost oaspetele nostru aici. Mulțumesc! Dați-mi voie să răspund la întrebarea dumneavoastră, în primul rând, domnule președinte, pentru că noi avem o poziție clară. Sprijinim aderarea Timorului de Est la ASEAN și sigur că vorbim despre asta și cu alte state membre, astfel încât uh, lucrul acesta să se și concretizeze cât mai repede posibil. Mulțumesc excelențelor voastre pentru toate aceste întrebări. O să încerc să le răspund, să găsesc un răspuns la toate, sper. Uh, au fost câțiva vorbitori care au menționat probleme. În ceea ce privește legea referitoare la incitarea la revoltă, am spus deja că am impus un moratoriu și că nu vom folosi această lege nu vom mai folosi această lege. Am avut un caz în care a trebuit să folosim această lege, însă avocatul, procurorul general, în acuzațiile de după incidentul respectiv, a, folosit, a hotărât să nu folosească legea, ci codul penal. Pentru că argumentul nostru a fost întotdeauna nu doar că legea aceasta sau actul de incitare la ură este suficient pedepsit, dar avem și suficient de multe alte legi pentru a penaliza astfel de acte. Deci, da, avem această lege împotriva incitării la revoltă și o lege pe care încercăm să o abrogăm, lucru care se poate face, sper, în următoarea plenară parlamentară martie anul acesta. Apoi, Urmărim îndeaproape situația, monitorizăm ce se întâmplă cu privire la Rohingya. Suntem foarte preocupați, sigur, dar încercăm să vedem cum putem să ne facem poziția cunoscută și dacă există decizii pe care Malaezia trebuie să le ia. În ceea ce privește Rohingya există, deci, trei aspecte de menționat. În primul rând, ne alăturăm comunității internaționale și cerem și noi, ca vinovații, să fie aduși în instanță. Mai avem un alt element la acel punct care se referă la cetățenie. și anume cetățenia trebuie să fie avută în vedere ca factor principal în ceea ce privește reconcilierea sau obținerea unei păși durabile. Și apoi mai există un al doilea element, repatrierea. Există cam 7-800 de mii de Rohingya în Bangladesh. Avem un spital în Bangladesh. Multe dintre statele membre ASEAN deja desfășoară muncă umanitară în Bangladesh. În Cox Bazar avem noi un, host, un spital de teren unde peste 100 cei peste 100.000 de, de rohingya din Malezia sunt tratați și uh, educați. Permisele de muncă nu sunt ceva ușor de obținut, dar vrem să ne ocupăm cel puțin de educarea copiilor refugiaților. În ceea ce privește repatrierea, scrisorile pe care le avem din Thailanda de acum câțiva ani, am convins, practic am convins Myanmarul că trebuie să ne permită să facem mai multe pentru a ne asigura că uh, repatrierea este voluntară, sigură și decentă. Adică Rohingya să se întoarcă. Problema este că acești oameni nu mai au încredere în sistem, există o problemă de încredere, nu mai au uh, securitate, viitor acolo. Deci dacă putem numi acest proiect unul la ASEAN, uh, ce încearcă să facă miniștrii de externe este să ajute Myanmarul cu programul de repatriere sigur că în teorie e mai ușor decât în practică. Am spus că problema cea mare este lipsa de încredere a musulmanilor Rohingya. Nu au încredere că e sigur să se întoarcă ă, în Myanmar. Și un al treilea element este aspectul umanitar, așa cum am spus deja. Deci există trei domenii unde statele membre ASEAN și organizația ASEAN în întregime fac mari eforturi împreună pentru a încerca să soluționeze problema. Mulțumesc pentru că mi-ați reamintit despre conferința privind pedepsa cu moartea ce va avea loc la Bruxelles. Ministrul nostru de resort, domnul Wicheliu, va participa și va avea probabil intervenții pe durata conferinței. În ceea ce privește relațiile UE-ASEAN și UE-Malaezia și cooperarea pe drepturile omului, m-am întâlnit cu unii dintre comisari, unul sau doi dintre vicepreședinții Parlamentului European și am exprimat în trecut și o să o fac și acum, dacă îmi permiteți, am exprimat faptul că suntem angajați în multe dintre aceste domenii în aceeași direcție și sunt multe pe care le putem face împreună pentru promovarea drepturilor omului și pe alte chestiuni care au și ele legătură cu drepturile omului, cum ar fi libertatea confesiunii religioase. E unul dintre subiectele pe care le, studie, le discutăm între statele ASEAN, în special pentru relațiile UE-ASEAN. Recomandarea mea ar fi ca unul dintre punctele cheie pentru comisii și comitete este să lucreze cu aici. Comisia Interguvernamentală ASEAN pentru Drepturile Omului. Asta este o platformă, dar vrem să vorbim și cu parlamentarii ASEAN pe drepturile omului. și uh, vă pot stabili, vă pot pune în contact cu unii dintre deputații din acea organizație dacă doriți. Parlamentarii pentru drepturile omului lucrează deja cu IPP. Unii dintre Dumneavoastră, deci, din Parlamentul Internațional o fac de asemenea, știu asta. În ceea ce privește uleiul de palmier, e o poveste veche, e un subiect cu care ne-am mai confruntat și cu Statele Unite. A fost o luptă între uleiul de palmier și soia. După 7-8 ani de luptă am câștigat, din fericire. Putem spune, da, cu mândrie că am câștigat și acum situația e mai complexă, însă tendințele sunt cam aceleași. Lobbyiștii, mass media, Știți ce puternic e lobby-ul în anumite părți, există oameni care vorbesc anumite limbi. Uh, nu o să vă dau detaliile, le cunoașteți, dar știți că există câteva chestiuni pe care avem o poziție foarte clară, de exemplu despăduririle avem o politică foarte clară de frișările, că trebuie să oprim orice formă de defrișare. Deci, sigur că nu o să defrișăm noi terenuri, dar ideea este ca acolo unde acest lucru s-a întâmplat să consolidăm producția, să o intensificăm. În ceea ce privește durabilitatea, am lansat Propriul sistem de certificare malaezian pentru durabilitatea producției de palmi- ulei de palmier și vrem să uh, uh, ridicăm această acreditare la nivel internațional, certificată, respectăm obiectivele de dezvoltare, uh, SDG-urile, de fapt, ele sunt incluse în planul nostru 2016-2020. Suntem acum în a a doua parte a acestui al 11-lea plan strategic al Malaeziei și suntem deschiși să lucrăm cu organizații științifice și așa mai departe. Problema este că nu există o interdicție reală, însă când 1980 de produse, să zicem, din diferite state din Europa au pe etichetă uh, afirmația fără ulei de palmier, e destul de doreros să vezi așa ceva. Avem 650.000 de familii care, practic, există doar datorită uleiului de palmier, se bazează ca sursă de venit doar pe uleiul de palmier. Deci e o problemă mare pentru noi. Cum am spus, ă, însă vrem să respectăm ă, protecția mediului, lucrăm la asta, vrem să vorbim cu uh, organizații științifice, suntem deschiși să oprim tăierea pădurilor. De fapt, am și făcut-o. Orangutanii continuă să trăiască mai mulțele la fel. Sunt afectați, da, e adevărat, dar aceste animale, dar facem ce ne stă în putere pentru a ne asigura că vor continua să existe ca partea a florii și faunei. Prin urmare, vedeți că suntem deschiși Ah, și înțelegem că în comerț trebuie promovată concurența, dar ce cerem noi este să ne asigurăm că nu ne interesează doar eh, liberul schimb comercial, ci ca acest schimb comercial să fie și echitabil pentru țările mai mici, cum este Malaezia. În ceea ce privește OneMDB, există persoane care vor fi puse sub acuzare, există chiar foarte multe capete de acuzare pentru unii dintre ei. În ceea ce privește Goldman Sachs, situația e mai delicată puțin, nu pot să comentez exact ce se întâmplă. Ideea e că vrem într-adevăr să funcționăm în parametrii statului de drept, atunci haideți să lăsăm tribunalul să-și facă treaba. Ceea ce privește China, Schimburile comerciale sunt uh, foarte bune, chiar dacă a trebuit să renegociem o serie de proiecte adoptate de administrația anterioară. Problema e că și când China e pasivă ne, ne îngrijorăm și acum China e activă. Uh, China e mare, prezența lor e uriașă, copleșitoare. Acum cer uh, revendică toată partea de, de sud a Mării Chinei de Sud, pentru că se numește Marea Chinei. Sper că nici India nu o să se apuce să, să meargă pe acea cale semantică, să ceară tot oceanul indian, pentru că se numește indian. China a creat o, o delimitare teritorială nouă care intră în apele noastre teritoriale. Trimit uh, embarcațiunile pazei de coastă, chipurile, da, sunt nave care le depășesc pe, pe cele din flota noastră militară ca dimensiuni. Noi o să folosim instrumentarul diplomatic internațional și o să încercăm să ne asigurăm că Marea Chinei de Sud uh, nu este, devine o zonă militarizată. Vrem să recurgem la legislația internațională cu dreptul de tranzit pentru toată lumea. Să nu dorim o situație în care flote de război să, să fie prezente în aceste ape. În septembrie anul trecut, două nave de război eh, au ajuns la distanță de doar 40 de metri una de cealaltă și pentru nave de război 40 de metri e foarte puțin. În caz de ciocnire, fi probleme mari. ASEAN cooperează cu China. Am produs un cod de conduită, am redactat un cod de conduită, sperăm să fie adoptat în următorii ani. Și în acest context dorem să abordăm și chestiunea prezenței chineze în Marea Chinie de Sud, ceea ce privește democratizarea. Noi uh, credem în continuarea procesului democratic. Uh, să câștigi alegerile e un lucru, să pui în aplicare reforme e cu totul altceva, însă înțelegem foarte bine că întotdeauna există riscuri de derapaj într-un proces democratic – Trebuie să avem mare grijă, însă oricum noua administrație dorește cu adevărat ca țara noastră să fie una democratică care respectă drepturile omului și statul de drept. Vă mulțumesc, domnule președinte. Your Excellency Minister Abdullah. Excelența noastră, domnul ministru Abdullah, Vă mulțumesc că ați venit uh, astăzi uh, alături de noi și că ați discutat aceste chestiuni cu membrii AFET. Înțeleg că urmează să vă întâlniți cu doamna Mogherini, un alt reprezentant. Vă rog să-i transmiteți salutările noastre, mult succes uh, pentru sejurul noastră în Bruxelles și mult succes țării dumneavoastră, Malaezia.